Dear colleagues, I wish you a... Dragi colegi, vă urez o minunată dimineață și bun venit la ziua a doua a maratonului de la petiții, ca să-i zic așa. Sper că v-ați odihnit azi noapte, pentru că urmează un vot foarte complicat, cel puțin așa mi se spune. Bineînțeles că mă bazez pe dumneavoastră să nu-l complicați și mai tare decât e deja. Începem acum, vă rog frumos să introduceți cartelele în consolă și haideți să îi dăm bice. But before, before... Dar, înainte de a vota, doresc să vă împărtășesc concluziile de la reuniunea coordonatorilor de ieri după amiază Am luat următoarele decizii. Ordinea de zi pentru iunie din 2016 a fost adoptată, iar grupurile trebuie să submită secretariatului până la sfârșitul acestei luni propuneri de alte petiții despre energie de discutat în uh, uh, iulie. În al doilea rând, cu privire la rapoarte și avize, Potrivit sistemului DONT, EFDD-ul va face avizul la raportul uh, inip de la ENVI în ceea ce privește accesul la medicamente, iar ECR-ul va prezenta avizul la AFCO și la jurii la un raport comun în ceea ce privește interpretarea și implementarea acordului interinstituțional în ceea ce privește o mai bună legiferare. Apreciem tare acest efort. Am adoptat recomandările contestate cu patru excepții așa cum propusesem eu inițial. Am discutat și despre vizitele de fact-finding pentru 2016 și s-au luat două decizii. Adică vom avea o vizită istorică în Republica Slovacă din 19 până în 23 septembrie. Este pentru prima dată când această comisie merge în Slovacia. Și vom studia mai ales problemele ce țin de handicap cu un exemplu cumva dintr-un stat membru față de ceea ce se întâmplă pretutindeni în Europa. Este însă un prilej bun să mergem într-un stat în care n-am mai fost până acum. Și în al doilea rând, vom avea și o vizită la Taranto, în, Ilan, în Italia, mă scuzați, cândva în octombrie-noiembrie, pentru că avem atunci o săptămână verde și e vorba de chestiuni de mediu legate de rafineriile de uh, petrol. și avem în vedere și studii. Am decis să cerem un studiu în ceea ce privește utilizarea lindanului în Uniunea Europeană. Departamentul C se va ocupa de asta și un follow-up în ceea ce privește subiectele de pe lista B. Coordonatorii au luat notă de solicitările făcute de statele membre de a trece anumite subiecte de pe lista B și să avem în vedere procedurile relevante din liniile directoare. Normele în ceea ce privește membrii ca petiționari au fost discutate și ele și cred că suntem vizați cu toții. Am discutat cu serviciile juridice și am conchis că fiecare membru are același drept ca și un petiționar obișnuit, dar recomandarea este să nu participe la dezbaterea pe propria petiție și nici să își voteze propria petiție. Iar decizia pe care am luat-o pe, decizia 0927 a fost abrogată. Am luat notă de toate punctele de informare și n-au mai fost lucruri de discutat la diverse. Acestea fiind spuse, dragi colegi, am parcurs uh, deciziile coordonatorilor și trecem direct la vot. Sper ca toți cei care trebuie să voteze sunt deja în sală și că au introdus uh, cartela în consola de vot. Votăm mai întâi uh, un aviz pentru juri în ceea ce privește recunoașterea transfrontalieră a adopțiilor. Ok. There has been a slight... Um, uh... A apărut o mică modificare a titlului. Dar noastră știți despre ce este vorba și aveți în față lista de votare. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Să clarificăm. Deschid votul. A deschis votul, s-a închis votul. It has been adopted. Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 e un vot uh, pe părți. Votăm doar cea de-a doua parte. Cine este pentru a doua parte? Împotriva abțineri? Se respinge. Amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Compromisul 3, de fapt. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Aneatul 4 cu 9 vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte e caducă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine este uh, pentru următorul amendament? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. promisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Să clarificăm. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 5 pentru abțineri se adoptă. Compromisul 6. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Is an oral amendment as an addition. Who is in favor? E un amendament oral ca și adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 30. Cine este pentru? A, se dorește o verificare electronică la amendamentul 27. S-a deschis votul. We open the vote. EPP has one member too many. Uh, un vot în plus de la PPE. Hmm. Now, now it seems that not everyone has voted. Mm, acum mi se pare, în schimb, că n-a votat toată lumea. Bine. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 41. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 42. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Și trecem acum la votul final, care este electronic. S-a deschis votul. În continuare, PP are un vot în plus. That's always a good joke, Margaret. Mereu e o glumă bună, Margaret, spune președintele la un comentariu fără microfon. Um, votul s-a închis și iată, se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări așadar domnului Marias și mulțumesc pentru o treabă bine făcută. Trecem acum mai departe la implementarea Convenției ONU privind persoanele cu handicap și drepturile acestora. Raportor, a, raportoare este Rosa Estaras Feragut. Și trecem uh, direct la vot. Avem compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă?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 Uh, deja, deci uh, trecem la compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 a fost retras, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 41, s-a deschis votul. And it's closed. It has been adopted. You... Se adoptă. Să mi a arătat foarte clar, altminteri nu-mi dau seama. Amendamentul 47. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm și de data aceasta. S-a deschis votul. S-a închis. S-a respins cu o diferență de un vot. Bine. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5-6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5-7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Mă întreb dacă de la 5-7 uh, la 70 putem vota în bloc. Da? Nu? Nu? Nicio problemă. Îi Luăm, luăm unul câte unul amendamentele. 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 se adoptă. 75 devine caduc. Să votăm acum proiectul de aviz astfel amendat. E un vot uh, electronic. Și acum s-a închis votul și iată, se adoptă și felicitări uh, raportoarei noastre, Rosa Estaras. Foarte bine! Mulțumim. Trecem acum la avizul în ceea ce privește raportul uh, cu numărul 21 cu privire la monitorizarea aplicării dreptului Uniunii. E raportul meu și uh, sper uh, să avem parte de un vot eficient. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendment 2. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Prima parte a amendamentului 6 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte devine caducă. Ajungem la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă.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 Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 23 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 24, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cea de-a treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 31. Prima parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Cea de-a doua parte, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendament de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum haideți să votăm electronic uh, întregul aviz. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Iar acum trecem la lista de vot cu privire la vizita de informare în Regatul Unit, o vizită care a avut loc în uh, noiembrie anul trecut la Londra. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Se adoptă cu mare majoritate, dar dacă nu ridicați mâinile, nu văd. Amendamentul al 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 4 cu amendament oral. Mai întâi votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votăm restul. Trecem direct la amendamentul 5, se pare, restul devine caduc. Aici nu sunt foarte clare lucrurile. Amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul oral 4, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, se adoptă. Asta vreau să spun. Încep să obosesc. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 compromisul 1, cu excepția amendamentului 19, care nu este acoperit de acest compromis, îl vom vota separat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și ajungem la amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 cu amendament uh, oral Votăm mai întâi amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Restul devine caduc. Ajungem la amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23 pentru. Da, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, uh, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Bine, verificăm votul pentru cea de-a doua parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, se respinge. Amendamentul 28 cu amendament uh, oral pentru împotrivă abține se adoptă. Amendamentul 29, tot cu amendament oral, cine? Mai întâi dăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă abține, se adoptă. Apoi Votăm prima parte la votul pe părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm cea de-a doua parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul oral 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 30. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. 30 prima parte, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cea de-a treia parte pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Cea de-a patra parte pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 32 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum vot uh, final, vot electronic, uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Din nou, mulțumesc tuturor celor care au luat parte la această misiune și care și-au adus contribuția la acest raport. Vă mulțumesc! Dear colleagues, can I kindly ask... Dragi colegi, îi rog pe cei care nu vor lua parte la următoarea sesiune să părăsească în liniște sala, iar cei care rămâneți, vă rog să vă așezați și haideți să dăm respectul cuvenit uh, petiționarilor prezenți. Let's now move. Haideți să trecem la ordinea de zi pentru astăzi. Și urăm bun venit lui Ruby Harold Claesson, uh, uh, suedez, care ne va vorbi numele Comitetului Nordic pentru Drepturile Omului privind un raport referitor la custodia copilului în Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia. Cred că petiționarul este prezent aici și este gata să ia cuvântul. Okay, so The procedure is the... Procedura este următoarea. Voi da cuvântul petiționarului pentru 5 minute. După aceea voi da cuvântul comisiei. După aceea eurodeputaților. Așa procedăm. Nu ni s-a spus că petiționarul va fi astăzi prezent. Prin urmare, trebuie să limităm timpul de intervenție pentru că avem foarte multe subiecte pe ordinea de zi astăzi. Vă rog, aveți cuvântul pentru 5 minute. Chairman, Okay. No, it's on. Um, Madam Chairman, distinguished members of the European Parliament. Doamna președinte, distinși membri ai Comisiei pentru Petiții, în numele Comisiei Nordice pentru Drepturile Omului și în numele altor specialiști în domeniu din aceste state care au înaintat această petiție 2434 din 2014. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru Petiții pentru ocazia de a mă adresa astăzi dumneavoastră. Considerăm că rezoluția Bruxelles 2 uh, este aplicabilă uh, îngrijirii publice obligatorii. Am trimis și un memo Comisiei pentru Petiții pe 4 aprilie, care confirmă acest lucru. Curtea Europeană de Justiție, în cazul 343502 pe 2006, o hotărâre din 2007, atestă faptul că acest regulament este aplicabil. Guvernul suedez recunoaște și el această evaluare, că această decizie a curții este aplicabilă. Îngrijirea obligatorie și plasarea în familii uh, de plasament este o situație des întâlnită în statele nordice. Cel de-al cincilea raport periodic al Comisiei pentru Copii a Națiunilor Unite spune că 17.200 de copii se află în familii uh, în plasament, începând cu 2010 încoace. Uh, Ministrul pentru Afaceri Sociale a confirmat faptul că 22.000 de copii uh, se află în, într-un astfel de sistem în 2014. Uh, practic, cifra a crescut cu 50% în 4 ani. Suedia și statele nordice sunt state foarte bogate și uh, din ce în ce mai multe plasamente se fac anual în loc să se investească bani uh, în îngrijirea adecvată a copiilor în familiile lor. Plățile pentru aceste instituții de îngrijire sunt exorbitante. Este vorba de o industrie cu adevărat a îngrijirii copiilor. Copiii sunt mutați din uh, familii competente și iubitoare în uh, familii uh, străine, unde locuiesc cu alți străini pentru bani. Adesea, astfel de mutări ascund niște adopții legale sau, practic, niște afaceri. Chiar și companii listate la bursă sunt furnizori de îngrijire pentru copii. Serviciile sociale trebuie să investigheze rudele copiilor, însă rudele adesea sunt discriminate. Suedia și statele nordice și-au pierdut simțul familiei și instituie protecția uh, statului în conformitate cu articolul 8 din Convenția Europeană. Statul uh, alege să plaseze copiii în familii de străini, nu apelează deci la rude. Unii părinți nu și-au văzut copiii în mai de mai bine de 10 ani, contactele regulate între uh, copii și părinți pentru a repara o familie uh, uh, distrusă nu există. Până la urmă, consiliile sociale sunt cele care au uh, decizii asupra copiilor. Și adesea uh, nu se aplică uh, decizii favorabile um, copiilor și părinților lor. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului uh, solicită să se încerce cu orice preț reunificarea copiilor cu părinții. Avocații care lucrează din perspectiva drepturilor omului și care și au munca în serios și care încearcă să păstreze familie la un loc sunt penalizați. Avocații pot să fie concediați uh, uh, la recomandarea unui asistent social. Sunt anumite cazuri la care se face trimitere în uh, petiție. Uh, de exemplu, uh, un uh, copil a fost îndepărtat din, au, din avion cu care familia urma să plece în India pentru a emigra acolo. În 2012, o fetiță a murit uh, într-o instituție, deși nu s-a făcut nicio anchetă în acest caz și nu s-a găsit vreun vinovat. Să nu uităm, uh, aceste uh, familii sunt familii europene care au nevoie de protecție din partea Uniunii Europene. Sunt, până la urmă, cetățeni uh, și copii europeni. Uh, două fete de 14 ani la începutul 2015 s-au sinucis pentru că li s-a refuzat contactul cu părinții și pot să merg uh, la nesfârșit așa, deși am doar 5 minute la dispoziție. Solicităm o misiune din partea dumneavoastră în Suedia și Finlanda uh, pentru că ne dorim să vedem schimbări. Mulțumesc. I thank you very much and give the floor straight to the commissioner. Mulțumim, dăm cuvântul reprezentanților comisiei. Good morning. Bună dimineața. Știm cu toții că obligațiile internaționale ale țărilor nordice în ceea ce privește drepturile copiilor sunt monitorizate de ONU. Ne-am uitat pe pagina de internet a Comisiei ONU pentru Drepturile Copilului și acolo se observă că Suedia uh, este supusă unor revizuiri regulate în ultimul timp și toate revizuirile mm, se referă la drepturile copilului. Lista de probleme care țin de Suedia a fost publicată de curând și este o versiune, se regăsește în cea de-a 68-a sesiune, prin urmare e vorba de informații recente furnizate de ONU ca răspuns la raportul de stat publicat de Suedia. Procedura este următoarea. ONU publică o listă de chestiuni nesoluționate pe care le consideră problematice și, consider, și cere Suediei să adopte o poziție în acest sens. Am ales Suedia pentru că petițiile se referă la Suedia, dar uh, rapoartele sunt uh, referitoare la Finlanda, Norvegia și așa mai departe, toate partea acelei comisii. Și aici putem vedea cum funcționează sistemul și care sunt problemele care încă mai există în ceea ce privește Suedia. Uh, și citesc din aliniatul 8 din lista ONU, care poate fi găsit pe internet, care se spune că ONU cere Suediei să furnizeze informații cu privire la sistemul de protecție a copilului pentru uh, a împiedica violența domestică și situațiile de abuz sau uh, neglijare. Vă rugăm indicați măsurile luate pentru a ne asigura că toate cazurile sunt raportate la timp și dacă există un mecanism de raportare implementat și funcțional în momentul de față. Vă rugăm furnizați informațiile acestea pentru a vedea dacă acest lucru a dus, de urmărirea, adus la urmărirea în instanță. În majoritatea cazurilor este vorba despre părinți pentru a arăta faptul că grupurile profesionale lucrează cu și pentru copii pentru a identifica pe cei care sunt victimele violenței în familie. Acest lucru are legătură cu ce cere ONU de la Suedia, deci informații suplimentare cu privire la modul în care se împiedică situațiile de violență domestică și situațiile de abuz și neglijare a copiilor sunt raportate și gestionate. Însă sunt și alte lucruri care nu se menționează în raport, și anume acuzații cu privire la, și aici citesc din petiție, cu privire la faptul că instanțele nu și aplică obligațiile, cu privire la faptul că copiii sunt luați cu forța în mod abuziv și nu se menționează nici faptul că există o convenție a drepturilor omului care nu este aplicată, nu există procese echitabile, nu există drepturi la familie. Prin urmare, putem presupune că dacă există o problemă gravă în Suedia cu aceste subiecte, am fi găsit un raportul ONU ceea ce nu s-a întâmplat. Mă întrebam și ce au de spus oamenii de știință în ceea ce privește sistemele din țările nordice pentru bunăstarea copilului. Și am găsit o prezentare interesantă a unui profesor de la Universitatea de Științe Sociale din Finlanda. Puteți găsi această prezentare pe internet. Și aici este prezentat um, sistemul pentru bunăstarea copiilor în țările din Nord și printre altele se menționează, și asta este o informație interesantă, necunoscută mie până acum, că primul lege pentru bunăstarea copiilor a fost introdusă în Norvegia. Din prezentarea acestei profesoare reiese că țările nordice sunt pioniere în ceea ce privește protecția copilului și mă gândeam, haideți să vedem cum țările non-UE percep modul în care funcționează uh, protecția copilului în țările nordice și am intrat pe pagina de internet a Institutului pentru Studiul Familiei din Australia și acolo există un exemplu de protecție copiilor din Suedia, ca exemplu de bună practici. Deci, acest institut din Australia a examinat cum funcționează sistemele relevante din întreaga lume și a menționat Canada, Suedia și Belgia. Și au spus dacă vreți să citiți mai multe despre sistemul de protecție a copilului în Suedia, se spune acolo că Suedia, ca alte țări scandinave, are un sistem orientat spre familie și nu spre protecția copilului, care se întâlnește în Australia, Regatul Unit, Statele Unite, Canada și Noua Zeelandă. Voila! Iată deci că se spune în Australia că este un sistem orientat spre familie. Aș vrea să vă explic că în ceea ce privește funcționarea sistemelor pentru copii din UE, chestiunea aceasta este reglementată la nivel național, nu la nivel uh, european și, după cum ați fost informați, revizuirea regulamentului Bruxelles 2 nu va duce la extinderea domeniului de aplicare al regulamentului. Se referă doar la jurisdicție și executarea hotărârilor. Deci suntem cu toții de acord că nu intră în domeniul de aplicare al legislației uh, europene, Ceea ce nu înseamnă că noi vom alege să facem nimic în ceea ce privește promovarea drepturilor copiilor. Avem fonduri țintite pe baza priorității privind drepturile copiilor din programul de cetățenie și când am creat aceste priorități ne-am asigurat că uh, sunt folosite standardele internaționale în oferte. Ne-am referit la standardele ONU pentru drepturile copiilor și de asemenea și la orientările ONU pentru îngrijirile acordate copiilor. La ultimul forum european privind drepturile copilului ne-am axat pe coordonare și cooperare în sistemele integrate pentru protecția copilului și am propus 10 principii pentru sisteme integrate eh, care să plaseze copilul în centrul eforturilor și care urmăresc o cooperare între diferiții actori implicați pentru bunăstarea copilului. Comisia salută faptul că Comisia pentru Petiții a menționat aceste principii integrate în raportul misiunii de informare în Regatul Unit și în rezoluția privind uh, interesele copiilor, care va fi adoptată în curând. Mulțumesc. I thank you very much for this refreshing uh, outlining of, of... Mulțumim pentru faptul că ne-ați reamintit cum stau lucrurile. Uh, nu avem uh, prea des un reprezentant al comisiei care să vorbească chiar așa trans- tranșant, dar e plăcut, mai ales dimineața. Și acum dau cuvântul colegilor, dacă vor să intervină. Margaret. Mulțumesc, doamnă președintă. Da. Mă bucur că țara mea este considerată a fi un model pentru alte țări, dar nu cred să fie uh, chiar așa. Știm cum stau lucrurile, au continuat și în anii 70, condițiile erau îngrozitoare și acum statul danez va trebui să-și ceară scuze din partea copiilor care au fost supuși acestor practici. În Suedia am auzit exemple cu privire la modul în care uh, copiii au fost plasați în familii deplasament și uh, unii au trăit în condiții bune, alții în condiții mai puțin bune. Nu știu cum stau lucrurile în Suedia sau în Finlanda, dar Danemarca nu a integrat toate prevederile Convenției privind drepturile copilului în legislația noastră și avem mari probleme în acest sens. Asta nu înseamnă că tot ce facem e greșit, pentru că În aceste cazuri, condițiile sunt destul de grave, destul de dificile, trebuie să asculți ambele părți, trebuie să înțelegi că perspectivele sunt diferite și știm cu toții că trebuie să fim atenți când spunem cine are dreptate sau cine nu. Însă, modul în care intervine comisia și le spune că totul e în regulă în țările noastre e un lucru cu care nu pot fi de acord. Nu cred că am găsit încă soluția la această situație. Vorbim despre o, o legislație foarte rigidă în domeniul um, autorității parentale și, din păcate, există încă multe exemple nefericite și în Danemarca în acest sens. Prin urmare, cred că este dificil să stabilești cine are dreptate și cine nu, dar nu cred că prezentarea comisiei uh, reflectă ajuns competențele comisiei sau descrie în mod corect situația, chiar dacă Mm, se referă la țara mea și spune cuvinte de laudă, nu pot accepta. Wait a minute, can I, oh, I will continue. O să continu acum cu restul colegilor. Domnul Marta, înveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu n-am o poziție fermă, am ascultat uh, petiționarea, am ascultat răspunsul comisiei. În ceea ce privește petiționarii, am auzit o serie de probleme și am impresia că problemele menționate sunt uh, N-am impresia deloc că nu sunt adevărate, dar am înțeles și cele spuse de comisie. Din păcate, vorbim despre cazuri dramatice care ajung în Parlamentul European și nu e un lucru nou. Tocmai am votat un raport referitor la studiul pe care l-am făcut în noiembrie anul trecut în Regatul Unit. Aflu că vom merge în Slovacia, apoi e rândul cui? pentru că ne dăm seama că dreptul copiilor și dreptul părinților în prezent este o problemă care apare în toate țările europene și atunci întrebarea pe care o pun este dacă n-am putea face un studiu global, un inventar global al situației în Europa. Eu nu știu cum stau lucrurile în ceea ce privește legislația în Danemarca sau Suedia și nu văd cum noi putem interveni în aceste țări, putem doar spune că trebuie să fim atenți, să ascultăm petiționarii, dar pentru asta avem nevoie de elemente de studiu și poate că ar fi bine ca Parlamentul European să încearcă să vadă cum putem face un inventar în toate țările membre. Pentru că dacă nu, până la finele mandatului va trebui să facem pe rând turul fiecarei țări. Mulțumesc, Roberta. Mulțumesc, Cecilia. Aș vrea să mă alătur colegilor mei care spun că acestea sunt niște situații foarte speciale care au impact asupra multor familii și care au un impact la nivelul nucleului societății. Am citit petiția, am ascultat cele spuse de petiționari, însă aș vrea să vorbesc despre faptul că trebuie să analizăm care sunt elementele care au un caracter cu adevărat transnațional în ceea ce privește competențele acestei comisii și ce poate face UE în acest context. Dacă ne uităm la Bruxelles 2A, sunt de acord cu reprezentantul comisiei care a spus că Bruxelles 2A vorbește despre chestiuni de jurisdicție și executarea hotărârilor judecătorești luate într-un alt stat membru. Și nu sunt sigură că aceste petiții uh, putem să le declarăm a fi insuficient de relevante pentru a analiza dacă prevederile acestui regulament au fost încălcate sau nu. Trebuie să vedem dacă aceste prevederi se aplică în cazul Danemarcei și dacă da cum. Nu știu dacă se aplică, dar trebuie să vedem și la fel și pentru Norvegia. Mă alătur colegului meu, Marta, care a cerut să Mergem într-o misiune de identificare pentru a vedea ce se întâmplă în statele membre și, de asemenea, Mă refer și la Convenția ONU privind drepturile copiilor, care este foarte importantă. Trebuie să discutăm drepturile copiilor și trebuie să vedem cum pot fi aplicate astfel încât să facem ceva în concordanță cu competențele comisiei noastre. Mulțumesc, doamna Pitera. Mulțumesc. Sunt de acord cu doamna Metzola. Dar, dincolo de asta, petiționarul nu a dovedit că această problemă are de a face cu implementarea legii europene. Regulamentul Bruxelles 2A nu se aplică Danemarcei, care a negociat o derogare, un opt-out, și nu se aplică Norvegiei pentru că Norvegia nu este în UE. Bruxelles 2A s-ar putea aplica Finlandei sau Suedei, dar chiar și atunci, și chiar și cu acest regulament, Până la urmă, trebuie să vedem uh, cum recunoaștem deciziile judecătorilor. Statele membre decid care sunt uh, termenii în care aleg să placeze uh, un copil într-o familie tutelară. Deci eh, eu cred că ar trebui să închidem această petiție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Evi. Si, grație. Mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse de colegii care au intervenit înaintea mea și um, aș vrea să vă spun un lucru la care m-am gândit. În primul rând, în ceea ce privește faptul că această comisie pentru petiții primește un număr din ce în ce mai mare de petiții referitoare la bunăstarea copiilor. Și acesta este un motiv de preocupare pentru noi, pentru că, iată, suntem invitați să încercăm să înțelegem cum putem da uh, o rezolvare acestor situații. Dar situația în sine este una foarte tristă, dramatică. În petiție m-a uimit un lucru menționat de petiționară. A menționat termenul business în acest domeniu, ceea ce este îngrijorător din punctul meu de vedere și uh, mă face să mă întreb care este realitatea în momentul în care uh, vedem puncte de vedere așa de diferite și uh, înțelegem cât de dificil este pentru Comisia noastră să dea un răspuns? Comisia Europeană, fără îndoială, ne-a prezentat punctul lui de vedere uh, și a făcut treaba, ne dăm seama cât de dificil este să încerci să găsești uh, un teren comun în momentul în care legislațiile naționale sunt așa de diferite și așa de dificil de înțeles de către noi, deși noi în Europa încercăm să ajungem la o perspectivă pe cât posibil armonizată. Prin urmare, Vă spun sincer, mie mi-este foarte greu să înțeleg cum vom putea merge mai departe în cazul acestor petiții și sarcina noastră este acea care face parte din competențele grupului de lucru proaspăt creat pentru protecția drepturilor copiilor și o să încercăm să reabordăm aceste cazuri și în acest grup. Unul dintre lucrurile pe care aș vrea să vi le aduc la cunoștință este Ideea aceasta de a face nu neapărat un studiu care ar putea să fie o procedură îndelungată, ci să organizăm un eveniment cu colaborarea și participarea parlamentelor naționale și a guvernelor statelor membre. Aceasta ar putea fi o idee, o sugestie, o propunere pe care voiam să o fac la următoarea reuniune a grupului de lucru. Și am putea vorbi împreună de aceste lucruri pentru a înțelege cum să continuăm pe un subiect așa sensibil. Thank you, Eleonora. I don't have any other... Mulțumim, Aurora. Nu mai sunt alte solicitări uh, de intervenție pentru moment, așa că redau cuvântul petiționarilor pentru două minute. Atât aveți acum. Um, my name is Elizabeth Schaefer. Uh, mă numesc Elizabeth Schaefer și ca avocat uh, am fost activă 5 ani de zile pe acest caz împreună cu Ruby, Ruby Harold Clayson. Noi, de fapt, ce încercăm să vă spunem este că din 1930 în Suedia avem o mașinărie socială la nivelul uh, serviciilor familiale și de îngrijire avem uh, o interpretare în stil uh, comunist, uh, ca și cum copiii n-ar fi partea familiei, ci a societății, deci dreptul copilului nu este strâns legat uh, de familie și de părinți, ci este legat de societate. Și noi avem uh, uh, un caracter social foarte pregnant la nivelul comunității. Colegi din 1930 Um, legăturile sunt foarte puternice, dar nu sunt nici catolice, nici protestante în ceea ce privește um, mediul familial. Prin urmare, da, poți pur și simplu să mergi cu poliția în sânul unei familii și cu doi asistenți uh, sociali pentru a lua un copil din sânul familiei. Eu am cu mine documente oficiale care arată cum s-a mers cu armata pentru a lua un copil uh, uh, de cinci luni și jumătate de lângă mama sa, care a cerut ajutor fiind agresată de un bărbat violent, dar societatea ce a făcut? N-a ajutat-o, ci a luat copilul. Asta e situația normală în Suedia, când tinerele mame vin și cer ajutorul. În mod obișnuit, rezultatul este că e îndepărtat copilul. Și problema este că banii nu sunt utilizați mai apoi pentru a ajuta mama. Și e de 250 de ori mai uh, probabil ca un copil să fie luat de lângă o mamă singură. Acest lucru reprezintă un fenomen foarte puternic în țara noastră, mai ales acum că vin mulți migranți la noi în țară. Copiii acestora sunt luați vorbim despre industria cu copiii și facem asta fiindcă familiilor acestora le este luat totul. Familia pierde orice fel de venit social de la locația pentru creșterea copilului și așa mai departe. Iar, în schimb, banii merg în altă parte, până la 40 de mii, fără taxe, lunar, pentru fiecare copil, dar în altă parte. Prin urmare, pentru noi, asta e o problemă gravă. Vă mulțumesc. Uh, and we now need to come to a Mulțumim. Trebuie acum să încheiem acest subiect. Așa cum a spus Comisia, e strict un context național. Aceste cazuri se petrec strict în context național, fără absolut nicio legătură cu legea europeană, dar să avem în vedere faptul că regulamentul Bruxelles 2A guvernează probleme de jurisdicție și recunoașterea și implementarea deciziilor existente într-un alt stat membru. Și nu există elemente transfrontaliere aici, ceea ce înseamnă că aceste cazuri nu sunt reglementate de legea europeană. So, Denmark is an exception, there is an opt-out Norway is not a part. Deci Danemarca e în opt-out, Norvegia nu e parte a Uniunii și cazurile, cum ați spus, se aplică Suediei și Finlandei. Dar acest subiect nu mai poate fi investigat de Comisia Europeană pentru că eh, e un lucru ce ține ce nu ține de competențele Comisiei, dar noi, ca și Comisie PETI, ce putem face este să Trimitem uh, petiția la comisia pe care, la grupul de lucru condus de doamna Evi, care se referă la bunăstarea copilului și să fim, să dăm dovadă de creativitate, să vedem cum am putea să folosim această petiție ca să ne ofere noi elemente de care să putem ține cont înainte de revizuirea care știm că va avea loc pe marginea regulamentului Bruxelles 2A. Propunerea mea este acum să mulțumim petiționarilor pentru calea bătută până aici, pentru prezentare și vom transmite lucrările dumneavoastră și chestiunea grupului de lucru, lăsând petiția deschisă dacă e o concluzie acceptabilă pentru colegi. Iată că este. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru că ați venit de atât de departe din Suedia. Eu știu cât de greu este, mai ales în ziua de azi. Și trecem la următorul subiect, care este petiția 2453 2003. E vorba de luarea în custodie a copiilor uh, de către Autoritatea Suedeză pentru Protecția și Îngrijirea Copiilor. Uh, petiționarea este doamna Schutten, dar de cetățenie neerlandeză, dar n-a sosit prin urmare, dăm cuvântul direct Comisiei. On this case, the floor is yours. Um, I was told that the Mi s-a spus că petiția n-a fost încă comunicată Comisiei. Okay. Okay, in that case... Bine. Păi atunci uh, mă adresez colegilor dacă dorește careva dintre ei să ia cuvântul. I can briefly comment because I've... Comentariu din sală din partea comisiei. Eu pot comenta această petiție, fiindcă am citit-o. Am citit raportul poliției care spunea că copiii au fost găsiți închiși în propriile lor cameră, cu un miros pestilențial de urină, nespălați. Se spune că judecătorul suedez nu ar fi trebuit să se ocupe de caz pentru că ei, copiii aceștia nu erau resortisanți ai Suediei. Uh, decizia însă finală nu ne-a fost comunicată, prin urmare n-am putut să văd ce s-a întâmplat concret la nivelul instanței de judecată. Deci n-am primit uh, informațiile complete încă. Uh, prin urmare, nu sunt în măsură să-mi dau seama dacă petiționarea a invocat o incompetență judiciară sau nu și dacă nu a invocat faptul că ea crede că judecătorul nu ar fi avut ce căuta în acest caz, nu poate invoca acest uh, argument după decizia din uh, instanță. Deci mai întâi să văd ce s-a decis uh, la instanța de judecată cu privire la dreptul familiei. Mulțumesc, spune președinta. După cum ați spus deja, n-ați primit uh, documentația de plină și atunci, de ce avem acest subiect pe ordinea de zi pentru astăzi? Explicația ar putea fi foarte simplă. Unul din membrii comisiei a cerut să fie pe ordinea de zi acest subiect. Ceea ce, în opinia mea, este stupid, pentru că nu avem documentația completă ca să o înaintăm comisiei. Nu e nici petiționarul în sală. N-avem documente de distribuit comisiei. Eu deschid acum cuvântul pentru colegi, pentru propuneri, ca să știm cum să procedăm cu petiția asta. Doamnă Pitera, vă rog. Mulțumesc. Avem nevoie de documentație de plină pentru acest subiect. Raportul poliției e cunoscut nu, nu voi intra în detaliu, dar e unul oribil. Și dacă așa stau lucrurile, atunci poliția n-a avut încotro decât să procedeze astfel. N-ar fi putut face nimic altceva, deci nu putem decât să așteptăm restul documentației până să luăm decizia finală. Mulțumesc! Well, I think we should do the following. I... Să procedăm astfel, să închidem această petiție. No. Police report is so horrifying that... Pentru că raportul poliției e așa de oribil, încât uh, ce să mai așteptăm? Sunt atâtea caze care, cazuri, mă scuzați, care sunt uh, trimise oricum la grupul de lucru pentru bunăstarea copilului, iar în ceea ce mă privește și în ceea ce pot eu evalua ca evaluare preliminară, mie nu mi se pare că de aici ar veni o valoare adăugată la grupul de lucru. Mă sprijină colegii în decizia aceasta, în propunerea aceasta, da? Văd că da. Sunt de acord să deschidem, să lăsăm deschisă petiția asta, dar nu sunt de acord că nu e de competență UE. Drepturile omului sunt de competență UE. Convenția pentru drepturile copiilor de asemenea. Deci în continuare suntem cu toții vizați. Inclusiv Norvegia e parte a acestui acord. Margaret, tu în continuare te referi la petiția precedentă. Noi am schimbat subiectul între timp. Eu vreau să închid subiectul ăsta nou. Și am înțeles că colegii mă sprijină să închid petiția asta. Văd uh, semnale aprobatoare de la PP, FDD, CR și de la socialiști. Deci închidem această petiție, trecem la următoarea, care este petiția 1140, Hans Jespersen, danez, drepturile copiilor în Danemarca și Suedia, din nou. Iar uh, petiționarul nu este de față. Petition is not attributed to the European Commission. Petiția n-a fost atribuită comisiei din motive similare petiției precedente, dar a fost un subiect pus pornea de zi uh, la cererea unui coleg din comisia noastră. De aceea se întâmplă asta și uh, regret să fac această declarație. Dar e un subiect pornea de zi, vorbește despre acest caz uh, cu informații foarte generale. Niciodată dosarul n-a ajuns la comisie, și iar informația adițională pe care am primit-o este cel puțin confuză, ca să o spun uh, blând. Deci nu avem cum să purtăm o dezbatere rațională pe marginea acestui uh, subiect. Însă un coleg, iată, a cerut totuși să avem pe ordinea de zi subiectul, deci des, de, declar deschisă dezbaterea. Și insist, dați-mi un sfat. Ce să fac cu petiția asta? Vă mulțumesc. Roberta, te rog, ai cuvântul. Nu știu cât pot, fiu eu, cât pot să fiu eu de ajutor, dar sunt de acord că informația care ne-a parvenit este foarte limitată. Și nu știu dacă ar trebui să lăsăm petiția deschisă pentru a primi aceste informații, dacă e justificat să mai așteptăm sau nu. De ce alte informații am mai avea nevoie pentru dezbatere? Ca să închidem petiția măcar să încercăm să ne echipăm uh, cu toate detaliile ca să luăm o decizie, nu să luăm o decizie doar pentru că nu avem destule informații. Marlene. Sunt de acord că nu avem destule informații, dar voi fi foarte incorrectă. Să închidem petiția pentru că... Nu, e foarte incorrect, mă scuzați, să uh, închidem petiția pentru că nu avem informații uh, suficiente. Să așteptăm mai bine să primim toate informațiile uh, din corectitudine față de petiționar. Ce să facem așadar, Eleonora? Și eu sunt de acord uh, cu pozițiile exprimate de colegii mei. Nu avem destule elemente ca să ne permită să luăm o decizie de închidere a petiției, putem transmite subiectul mai departe grupului pentru bunăstarea copilului pentru o evaluare ulterioară. Președinte, exact asta voiam și eu să propun. Lăsăm subiectul deschis, îl trimitem la grupul de lucru, cere mai multe informații. Prea bine. Trecem mai departe. Petiția 971 uh, din Germania. E vorba de organizația Animals Angels, susținută de foarte multe semnături cu privire la transportul animalelor vii în Uniunea Europeană. Petiționarul este de față și dau cuvântul doamnei Crista Blanche, petiționara, 5 minute. Madam Chair, members of the Petition Committee. Two weeks ago... Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Petiții, Acum două săptămâni, un transportator german care a încărcat vite pentru Liban a fost uh, verificat de poliție, iar polițiștii s-au confruntat uh, cu o supraîncărcare a animalelor, cu lipsa unui jurnal de călătorie, cu apă insuficientă pentru animale și cu două uh, uh vite care tocmai fătaseră uh, la bordul camionului, iar unul dintre animalele fătate murise deja. Altădată, în Italia, un camion a luat foc, iar animalele au murit în incendiu. Uh, așa ceva se întâmplă fiecare zi undeva în Europa. Regulamentul uh, 1 pe 2005 uh, uh, nu poate uh, preveni astfel de suferințe. Însă, uh, singurul comentariu pe care îl oferă întotdeauna Comisia este o mai bună aplicare a acestui regulament. Aceste lucruri uh, însă nu devin uh, adevărate doar pentru că sunt repetate la nesfârșit de 10 ani. V-am oferit documente legate de punerea în aplicare a acestui regulament. În cele 204 pagini ale documentului am dovedit, dincolo de orice dubiu, că în conformitate cu regulamentul actual este absolut imposibil uh, să protejezi animalele la transport. Acest document este rezultatul unei experiențe de 20 de ani în ceea ce privește transportul pe uh, drumurile din Europa. Este cel mai bun document care vizează transportul animalelor care este disponibil în prezent. Nu voi repeta uh, tristele uh, cifre și fapte care sunt cuprinse în acest document, ci aș profita de această ocazie pentru a vă spune câteva cuvinte legate despre uh, oameni, chiar dacă eu mă ocup de bunăstarea animalelor. Până la urmă, uh, Uh, polițiștii sunt cei care trebuie să aplice un regulament uh, complet de neaplicat. De 20 de ani încoace, Animals Angels uh, a lucrat cot la cot cu poliția, a verificat camioanele cu animale moarte, cu conduse de șoferi obosiți și așa mai departe. Am uh, văzut ce înseamnă condițiile de vară pe autostrăzi uh, din Spania și condiții de iarnă în Austria. Au fost antrenați peste tot polițiști din Europa uh, în atelierele noastre de lucru. Ei cunosc cel mai bine cum stau lucrurile. Adesea răspunderea, siguranț, eh, răspunderea pentru siguranța transportului trece doar pe, urme, pe umerii polițiștilor care nu au mijloace necesare pentru a asigura bunăstarea animalelor, nu pot limita timpul de transport, eh, nu pot să facă absolut nimic. Deci, eh, vă rog, gândiți-vă la ofițerii de poliție atunci când vorbiți despre aplicarea acestui regulament. Aplicarea nu e o problemă abstractă. Ea vizează oameni care trebuie să facă uh, o treabă imposibilă. Noi nu le putem cere acest lucru, nu atunci când uh, se compun, confruntă cu uh, terorism sau uh, cu uh, migrația. Problema animalelor care suferă și asupra solicitării polițiștilor sunt probleme reale în Europa. Prin urmare, vă rog să păstrați această petiție deschisă și să cereți soluției să vină cu ceva mai bun uh, decât uh, eterna repetare a acelor cuvinte care țin de aplicarea legii. În 1991, uh, Comisia pentru Petiții a Uniunii Europene a intrat în istorie când uh, a, a, uh, a um, cerut, în baza unor petiții semnate de milioane de cetățeni, ca animale să fie tratate la fel ca și oamenii. Astăzi puteți să vă aduceți o contribuție la fel de importantă pentru a îmbunătăți situația animalelor la transport. Petiția mea este susținută de uh, peste un milion de cosemnatari și de o majoritate uh, din Parlamentul uh, European. Veterinarii federali din Europa, iar statele membre, Danemarca, Olanda, Germania, solicită o limitare a timpului de transport. Asta cu siguranță ar trebui să aibă o greutate într-o democrație și vă rog din nou păstrați această petiție deschisă. Transportul animalelor este de foarte mare importanță pentru milioane de cetățeni europeni și uh, singura noastră speranță uh, este la dumneavoastră, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru prezentare, pentru prezență și pentru această preocupare. Și dau uh, cuvântul Comisiei domnul Denis Simonin. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, voi fi obligat să repet ceea ce s-a spus deja în răspuns, pentru că această petiție este una veche din 2012. Uh, Comisia se gândește să introducă noi uh, legi, însă uh, consideră că totuși totul ține de bună aplicare a regulamentului existent. Pot să mai spun ceva, și anume că din 2012 sunt câteva inițiative pe care le-a avut Comisia, însă reamintesc că punerea în aplicare a textelor europene ține mai întâi și și mai întâi de statele membre. Comisia, totuși, încearcă să încurajeze statele membre să acționeze în direcția cea bună și de aceea, în limita competențelor pe care le are, din 2011 încoace, uh, de la un raport al Comisiei uh, uh, AFET pentru transportul animalelor, am inițiat un raport pentru a vedea care este rolul statelor membre uh, Ehm, și asta în cadrul unui comitet eh, specific. De două ori pe an, eh, Comisia organizează reuniuni eh, cu punctele de contact naționale, care sunt comisii de experți ale statelor membre, care discută chestiuni specifice pune în aplicare a regulamentului. Asta a dus la bune rezultate pentru statele membre. De asemenea, există o modificare pe care a adoptat-o Comisia, uh, o decizie pentru a îmbunătăți uh, uh, modul în care sunt făcute inspecțiile. Și aș dori să conchid spunând că, grație Parlamentului European, s-a votat un proiect pilot cu un buget de 15.000 de euro pe care Comisia l-a anunțat deja și care vizează dezvoltarea de bune practici în ceea ce privește transportul uh, animalelor. Aș dori să conchid spunând că sunt uh, de acord cu petiționara, spunând că Într-adevăr, uh, chestiunile care țin de aplicare sunt, până la urmă, lucruri care țin de persoanele care aplică uh, legea. Vorbim, până la urmă, de niște legi care vizează transportul animalelor uh, Uh, dar uh, lucrurile uh, clar nu sunt simple. Timpul de transport nu este singura problemă aici, cum s-a spus, mai există și problema confortului animalelor, deci chestiuni complexe și singura manieră prin care putem să ne asigurăm că lucrurile sunt respectate e să îi încurajăm pe oameni să aplice legea pe teren. E ușor de zis, însă asta ia timp și, și necesită coerență. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Now the floor is open for colleagues to intervene. Mar uh, Colegii acum pot să intervine. Marilene. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că sunt foarte interesată de acest uh, subiect. Uh, acum vorbesc ca și vicepreședinte al Intergrupului pentru Bunăstarea Animalelor și trebuie să spun că uh, dacă ar fi să vedeți imaginile adesea difuzate la întâlnirile noastre legate de modul în care sunt transportate animalele, dacă ați vedea tortura și suferința pe care trebuie să um, le îndure aceste animale, cred că cu toții ar trebui să ne asigurăm că aplicarea legii nu este uh, doar uh, o vorbă în vânt, pentru că deocamdată așa stau lucrurile. Până la urmă, uh, dacă am aplica legea, atunci lucrurile acestea nu s-ar mai întâmpla. Însă să nu uităm că aceste creaturi simt suferința. Dacă invocăm doar chestiunea legii, spunem că este vorba doar de o aplicare a sa, atunci uh, clar nu vom ajunge nicăieri. Nu avem de-a face cu cutii de cărbune, nu avem de-a face cu cutii de lemn, uh, nici cu uh, produse alimentare, ci vorbim cu ființe, vorbim de ființe simțitoare. De aceea cred că această petiție n-ar trebui închisă, ea ar trebui păstrată deschisă pentru a ne asigura că Comisia merge puțin mai departe uh, decât uh, doar să dea legi. Mulțumesc. Mulțumim. Eleonora. Mulțumesc. Și eu sunt de acord că petiția trebuie să rămână deschisă. Asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că mi se reamintește că Deși în articolul 13 din tratatul UE definim animalele ca ființe care simt, în ceea ce privește legislația europeană, acest lucru nu este luat în considerare. Din păcate, animalele sunt tratate ca niște produse, ca niște mărfuri și nu ca ființe. Lucru care trebuie avut în vedere chiar și atunci când vorbim despre regulile referitoare la transportul de animale vii. Trebuie să fim conștienți de faptul că în ultimul timp există o răutățire dramatică în ceea ce privește transportul de animale și orele de transport. Comisia ne-a vorbit despre faptul că a fost creată această modalitate de colectare de date și sper că va fi un instrument eficient. Deocamdată sunt, are multe lipsuri. Și acest lucru ar trebui să ne dea de gândit și ar trebui să repropunem instituirea unui, unei limite de maxim 8 ore de transport, de, de deplasare, dar fiindcă limita aceasta nu există în momentul de față și asta este o mare problemă în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Fără îndoială, chestiunea controlelor și a monitorizărilor trebuie să în considerare și dimensiunea umană și asta evident că ține de competențele statelor membre. Mă refer aici la resursele umane necesare și așa mai departe. Putem păstra petiția deschisă și poate să o trimitem și la Comisia de Mediu pentru a cere un aviz uh, pentru a vedea cum pot fi duse lucrurile mai departe și cum putem repropune o limită referitoare la orele de transport. Thank you, Peter. Peter, mulțumesc foarte mult. Nu putea avea în vedere prima propunere să implicăm comisiile specializate. Eu vin de la Agri Dezbaterile acestea au fost purtate acolo, dar din punctul meu de vedere nu cu un rezultat optim și eu aș vrea de fapt să interzic transportul animalelor vii. E total nenecesar pentru că este un lucru cu, s-a dat cu multă suferință. Și dacă ai o, uh, animale uh, pe care tu le crești uh, și pe care vrei să le vezi vii, normal că te asigur că transportul va fi unul optim, dar e vorba de animale destinate sacrificării și nimănui nu-i mai pasă. Uh, e propunerea de 8 ore uh, ca limitarea transportului de pe partea mea să fie și mai mică această limitare. Sunt colegi din această uh, instituție care spun că după așa niște măsuri, nu mai ai nicio șansă să duci animalul la abator, dar eu cred că cu o limitare a timpului transportului am avea și mm, niște lucruri de controlat, pentru că oricine știe ce înseamnă o oră, nu-i așa? Deci timpii de transport sunt foarte importante, ar trebui să-i fixăm, ar trebui să fie limitați. Odată, să vedem ce se întâmplă și cu controlul. Și aici aș putea, am putea implica Comisia de Transport. Văd un dezechilibru aici. Mă gândesc că verificăm uh, destule camioane. Mm, când sunt pe autostradă, văd mereu care sunt controlele, dar care se axează pe alte lucruri. E vorba de respectarea salariului minim, de respectarea timpilor de condus, dar eu cred că și verificarea unui transport care să corespundă tipului de animal este important. Acest lucru nu joacă niciun rol la control la ora actuală. Nu avem nevoie doar de controle mai multe, ci avem nevoie de personal calificat, pentru că dacă tot sunt oprite camioane, să se controleze și aceste lucruri, nu doar să vadă cât a condus șoferul, să vedem ce se întâmplă dincolo de asta, ce se întâmplă dincolo de șofer, cum uh, sunt, uh, ce tratament este aplicat uh, animalelor. E foarte important așadar și de aceea propunerea mea este să lăsăm petiția deschisă și să implicăm încă o dată Comisia Agri ă, și în sensul controalelor. Nu mai multe controle, dar să eficientizăm controlele care există, pentru ca lucrurile care, uh, sunt, care merg prost să fie investigate ca atare. Mulțumim foarte mult. Domnul Eck. Mulțumesc, doamnă președinte. Die Europäische Konvention. Convenția Europeană în ceea ce privește protecția animalelor din mediul agricol și articolul 13 din Tratatul de la Lisabona arată fără echivoc că protecția animalelor în Uniunea Europeană ocupă un loc de cinste, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Pentru că protecția animalelor este o realizare de civilizație care oferă indicații despre uh, starea morală a societății noastre sau nu. Prin urmare, Uniunea Europeană e măsurată și în funcție de cum se comportă cu animalele și dacă are un rol de lider în ceea ce privește protecția animalelor sau nu. În săptămâna trecută, intergrupul cu privire la bunăstarea și conservarea animalelor, al cărui vicepreședinte sunt eu, a pus pe tapet uh, subiectul transportului animalelor. Ce a rezultat? Un lucru absolut inacceptabil. Mare parte din transporturile de animale arată lacune uriașe. Și, și doar din această perspectivă ar trebui să facem ceva ca să fixăm niște măsuri împotriva abuzurilor. Pentru asta e nevoie de o limitare a timpului de transport. E un lucru absolut necesar. De aceea, petiția trebuie lăsată deschisă, trebuie implicată și Comisia Agri, la fel și Comisia Tran. Sunt niște acțiuni uh, importante pentru animalele. suntem dator, datori animalelor cu așa ceva, comunității europene și ne suntem nouă înșine datori ca oameni să facem asta pentru că animalele sunt ființe simțitoare și trebuie să ne gândim la asta. Și la sfârșit vreau să vă spun că e o petiție semnată de un milion de oameni și multe milioane de oameni, mulți cetățeni din Uniunea Europeană resping ideea tratamentului abuziv aplicat în timpul transportului animalelor. Dacă pur și simplu mușamalizăm sau lăsăm deoparte această petiție, critica față de Uniunea Europeană va fi și mai mare. La fel uh, și uh, alienarea politică. Și la ora actuală asta servește foarte tare partidelor de extremă dreaptă. Nu putem permite așa ceva. Din acest motiv, apelul meu către dumneavoastră este să lăsăm petiția deschisă și să trecem în sfârșit la fapte. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Doamna Hazekamp are cuvântul. Dank u wel, voorzitter. Um... Da. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Zi de zi, milioane de animale sunt uh, transferate prin Europa de parcă ar fi deja moarte. Mii de kilometri către abator. Și asta se întâmplă pentru că e mai ieftin așa cu câțiva cenți. Dar animalele nu sunt ființe moarte. Și aici avem de-a face cu ființe vii conștiente și simțitoare, exact cum recunoaște tratatul de la Lisabona. Și e bine că mulți oameni se îngrijorează de acest subiect. Iată, un milion de europeni care au semnat această petiție. Vedem că și autoritățile se îngrijorează. Gândiți-vă la Danemarca, Suedia, Germania, care au cerut uh, revizuirea normelor de transport vedem cum sunt eurodeputați uh, preocupați. Avem o declarație scrisă în acest sens. Încercăm tot felul de proiecte pilot. Discutăm și despre a se ajunge în instanță pentru a spune că um, trebuie interzise aceste tipuri de transport internațional. Eu mă gândesc că Comisia Europeană nu se mai poate ascunde în spatele unui răspuns deja formulat uh, spunând de data aceasta că nu poate decât să repete ceea ce a spus deja. E inacceptabil. Zi de zi stau animale într-un soare ucigător la granița cu Turcia. Și nimeni nu se preocupă de asta. Animalele sunt transportate pe toate căile, prin aer, pe apă, pe uscat. Multe animale sunt nou-născute, multe animale sunt gestante. Deci Comisia nu ne poate spune că această situație este sub control. Să vadă puțin ce se întâmplă la frontieră, să vadă puțin ce se întâmplă pe drum, să vadă ce se petrece acolo. Săptămâna trecută la Strasburg, la Intergrupul pentru Bunăstarea Animalelor, un coleg ne-a arătat niște imagini concrete și ți se rupe inima. Nu mai putem tolera așa ceva. Dar ce face Comisia Europeană? Absolut nimic. Mă gândesc, ce mă așteaptă? Eu spun că transportul animalelor vii, dacă e absolut necesar, ar trebui să dureze mai puțin, să fie făcute condiții mai bune, să fie gestionat ca atare, să se respecte regulile. Iar Comisia Europeană trebuie să vină cu o propunere legislativă pentru a revizui directiva cu privire la transport. Lucrurile nu pot continua așa, este un mare păcat dacă permitem asta. Mulțumesc. Cu asta încheiem uh, runda vorbitorilor uh, din rândul eurodeputaților și dau uh, cuvântul petiționarei înapoi pentru două minute. E puțin, e puțin dificil pentru mine să spun ceva, pentru că este pentru prima dată când am fost ascultată. De obicei, avem de-a face cu comisia și comisia niciodată nu ne ascultă. Asta de 10 ani. Ceea ce a spus dumneavoastră a fost plin de înțelegere și eu n-am nimic de adăugat. Vă mulțumesc foarte mult! Mă mișcă să aud ce aveți de spus, pentru că această instituție, Parlamentul European, a preluat uh, foarte mult asemenea uh, uh, petiții în ultimii ani. Am format acest grup specializat pe protecția animalelor și a fost ceva care ne-a inspirat pe mulți dintre noi, cei care nu suntem neapărat foarte implicați în aceste subiecte. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit, vă mulțumim pentru preocuparea pe care aveți, vă mulțumim pentru generozitate uh, care uh, se îndreaptă spre toate acele animale aflate în suferință. Aș dori să încheiem discuția și singurul lucru pe care îl putem face este să păstrăm petiția deschisă și să uh, ținem uh, <clears throat> cont uh, de ceea ce a spus și Peter, și anume să implicăm Comisia pentru Transporturi, că, căci până acum nu i-am implicat. Vom transmite această petiție, așadar și documentele aferente uh, Comisiei pentru Transporturi și Comisiei uh, Agri. Și aș dori, de asemenea, să rețineți că aceasta este cea de-a doua dată când ne ocupăm de această petiție în cadrul ședinței noastre. Aș dori să transmit petiționare că poate nu o vom mai invita pentru că uh, știți deja că ne ocupăm de această problemă, vă vom scuti de drumul uh, la Bruxelles, că știți că în ultima vreme e greu să ajungeți aici, însă vă rog să fiți liniștită că Parlamentul European și această comisie se ocupă de această problemă. Vă mulțumesc tuturor că ați luat parte la această dezbatere. Haideți acum să trecem mai departe la următorul subiect. Uh, care grupează mai multe petiții care doresc interzicerea um, sacrificării rituale. E un subiect care, într-o anumită măsură, are de-a face cu bunăstarea animalelor, însă este un subiect mai complicat de atât. Petiționarul nu este aici, prin urmare dau cuvântul direct reprezentantului Comisiei. Oui, euh, excusez-moi, Madame la Présidente, j'étais un peu perdu. Mulțumesc, doamnă președinte. Am cer scuze, îmi rătăcisem hârtiile. Pe fond, prin urmare, petiționarii cer în ceea ce privește regulamentul privind protecția animalelor atunci când acestea sunt sacrificate, derogare referitoare la uh, sacrificările rituale, ca acestea să fie eliminate din regulament. Cam asta pe fond se cere în petiții. Comisia este de părere că regulamentul exprimă totuși un echilibru între nevoia de protecție, pentru protejarea animalelor, care se regăsește din, în articolul 13 privind funcționarea UE și în articolul 10 a Cartei Drepturilor Fundamentale UE, care se referă la libertatea religioasă. E important de avut în vedere că, în principiu, această derogare există, dar că statele membre sunt cele care trebuie să o implementeze și că regulamentul admite oarecare flexibilitate, oarecare marjă de apreciere pentru statele membre în ceea ce privește modul în care pot aplica dispoziția referitoare la sacrificările rituale în măsura în care acest lucru se întâmplă într-un abator. Nu avem cum să modificăm aceste dispoziții pentru că ele reflectă un bun echilibru între diferitele experte din tratat. Mulțumesc! Doamna Aucăn. Trebuie să vedem dacă animalele respective suferă sau nu. Nu știu ce rugăciuni fac și așa mai departe, dar nu cred că animalelor le pasă de asta și nici mie nu mi-ar păsa. Dacă animalele suferă, și există probleme cu animalele mari care sunt sacrificate cu pistolul uh, folosit pentru sacrificarea acestora. Cred că în, în uh, religia evreiască folosesc, nu folosesc acest lucru și o vită de mari dimensiuni are șap, nevoie de șapte minute pentru a muri. Uh, este destul de trist, după părerea mea. Dacă ceva este interzis într-o țară, atunci n-ar trebui să fie permis uh, în scopuri religioase. Nu e acceptabil așa ceva, indiferent de motiv. Cei care vorbesc despre abatoare halal și așa mai departe, știm că animalele sunt tratate foarte rău, dar să nu are nicio legătură cu religia. Vorbim despre modul industrial în care se fac lucrurile. Aș vrea să știu câte exemple avem în Europa de state membre care permit uciderea animalelor mari fără prin această sângerare lentă, fără niciun fel de anestezie. Peter? Peter? Ja, vielen Dank und, uh... Mulțumesc. Eu m-am ocupat deja de această chestiune în cadrul Parlamentului la cererea grupului meu, pentru că mă ocupam de protecția animalelor. Practic, întotdeauna trecem la chestiuni de ordin politic. Eu aveam o linie foarte clară, pentru că, evident, voiam bunăstarea animalului, întâi de toate, lucru care trebuie să fie luat în considerare, așa cum de altfel se și spune în legislația UE. Însă, atunci când vorbim despre sacrificări rituale, se ajunge foarte repede la dimensiunea politică a problemei. Aceste lucruri ar trebui să fie discutate pe baza unor situații specifice, bine documentate. Există o serie de mișcări de ordin religios și de alt tip. Nu e vorba despre a interzice sacrificarea rituală, ci problema este următoarea. Animalul trebuie să fie adormit înainte de a fi sacrificat. Deci dezbaterea trebuie să fie mai degrabă una de ordin științific, nu politic. Nu putem începe să tragem cu tunul pentru a rezolva mici probleme. Această chestiune a fost deja menționată și discutată în 2003. Eu îmi reprezentam grupul atunci. Animalul poate fi sacrificat în mod ritual, dar trebuie evident să fie adormit înainte. Ar fi un păcat să închidem petiția, pentru că subiectul acesta ar trebui să fie discutat. Au trecut aproape 15 ani și poate ar trebui să reluăm subiectul. Însă, nu trebuie să Începem cu dimensiunea politică a problemei, pentru că nu vrem să transformăm totul într-o discuție ideologică. Ce ne interesează până la urmă este protecția animalelor în sensul strâns al termenului, strict al termenului și a bunăstării animalelor în sensul strict al termenului. Nu știu cum putem deschide dezbaterea, în ce cadru și în ce context trebuie să se întâmple acest lucru. Doamna Azecamp. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește sacrificarea rituală, există două milioane de animale care sunt sacrificate ritual fără a fi adormite în prealabil, fără a fi anesteziate. Vorbim despre animalele uh, sacrificate ritual în religia ebraică și musulmană. Două milioane doar în țările de jos. Țările de jos sunt o excepție și aș vrea să știu ca să sunt cifrele totale pentru întreaga Uniune Europeană. Însă, animalul, cum am spus, nu este anesteziat și acest lucru îi cauzează stres și cauzează și durere animalului și avem de-a face cu mm, situații în care animalele suferă și acest lucru nu este acceptabil. Eu sunt pentru libertatea religiei, dar libertatea se încheie acolo unde începe suferința animalelor. Putem avea tratatul de la Lisabona, putem avea diverse legislații naționale, dar încă o dată nu se poate ca această sacrificare rituală să continuă fără ca animalul respectiv să fie anestediat înainte. Acest lucru nu are nicio legătură cu momentul în care trăim. Indiferent că vorbim de religie, de sacrificare rituală ebraică sau islamică. Nu este posibil așa ceva și, cum spuneam, există norme la nivel național. Noi am încercat să eliminăm aceste, aceste lucruri, dar au existat proteste foarte puternice din partea populației ebraice din țara noastră. Cum a spus domnul Iar, trebuie să avem o discuție Poate că este o discuție, e nevoie de o discuție destul de amplă. Mi se pare păcat să văd că din partea Comisiei pentru Agricultură s-a trimis doar o scrisoare în loc să se discute în mod detaliat acest subiect. Și cred că Comisia ar putea să dea dovadă de un pic mai multă inițiativă, așa cum am spus și data trecută. Domnul Eck, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mă alătur anteorbitorilor mei. Subliniez că sacrificarea rituală fără anestezie e un subiect controversat. Foarte repede poți să o dai în antisemitism și atitudine antimusulmană. Uh, și să fii catalogat ca fiind astfel, dar să lăsăm acest subiect dincolo de ceea ce înseamnă din punct de vedere religios. Pentru animal înseamnă durere enormă. Și să nu uităm că avem Convenția Europeană în ceea ce privește protecția animalelor din agricultură, care ne obligă să luăm acțiune. Doresc de asemenea să mă leg și de un alt subiect. Universitatea de la Cairo a spus foarte clar că uh, o sacrificare rituală cu anestezie nu contravine Coranului. Iată, într-o țară musulmană există o interdicție transpusă în realitate a sacrificării uh, animalelor fără anestezie. Deci dacă e voință politică, se poate și înspre asta să ne orientăm și noi, mai ales dacă sunt țări care au rol de leadership, cum ar fi uh, Turcia. Datoria Uniunii Europene în această situație este să ia exemplu. Lăsați, vă rog, petiția deschisă așadar, iar comisiile să dea dovadă de toată deschiderea într-o altă discuție și să respecte, bineînțeles, comunitățile religioase pentru ca împreună să ajungem la un numitor comun. Vă mulțumesc! Ok, Margaret. Margaret. Briefly, I'm very happy with the debate. Foarte scurt, mă bucur că avem această discuție și cred că uh, ne apropiem de o poziție comună nu impunem restricții dacă animalul nu simte. Da, atunci e absurd. Au existat momente în Danemarca în care au încercat să interzică carnea halal, dar nu și celelalte tipuri. Și aici era clar pe motive religioase. Prin urmare, am vrea să ne informați unde se practică genul acesta de practici în Europa. Și vreau să mai adaug și că uh, sunt sigură că ideea că nu poți folosi pistolul mm, pentru anesteziere um, nu, este, nu și are locul, că se spune că animalul trebuie să fie perfect pentru sacrificiu ritual. Înțeleg care este dimensiunea um, religioasă. Dacă vrei să faci un sacrificiu religios, nu o să folosești uh, animalul în cea mai proastă stare. Da, să pui un animal perfect să treacă prin uh, suferințe, nu mi se pare deloc în concordanță cu ce se spune în Vechiul Testament și cu alte cereri. Nu înțeleg genul acesta de interpretare ciudată a regulii care era făcută în avantajul animalului și acum e folosită ca să facă animalul să sufere. Nu poate fi asta o religie care respectă animalele, așa cum se spune în Vechiul Testament, în Coran. Deci luați și acest lucru în considerare când se ajunge la afirmații destul prea absurde. Da, spune doamna președinte, foarte bună intervenție. Bun, văd că nu mai vrea nimeni să intervină, prin urmare putem încheia. Cred că ce ar trebui să facem este, pentru că tocmai mi s-a spus că departamentul de politici în câteva săptămâni sau chiar luni va lansa un nou studiu privind bunăstarea animalelor în UE și propunerea mea este să păstrăm petiția deschisă și după ce a fost, ni s-a fost prezentat acest studiu, după ce ne va fi prezentat acest studiu, noi, comisie, putem să ne ocupăm de organizarea unui eveniment, să invităm alte comisii uh, care au tangență cu acest subiect și să analizăm studiul, să vorbim despre implementarea strategiei UE privind bunăstarea animalelor și care este posibilă cale de urmat. Eu nu sunt expertă în domeniu, dar evident că ceva trebuie făcut și nu putem lăsa sarcina în totalitate pe umerii comisiei. Ce trebuie să acționăm și noi pentru a duce lucrurile mai departe. Asta ar fi propunerea mea pentru situație, dacă sunteți de acord. Sunteți de acord? Bun. Văd că avem persoane care intră în sală și am ajuns la punctul referitor la tăierea cozii la porcei în Danemarca și ne ocupăm de cele trei petiții pe acest subiect și dau cuvântul petiționarilor, începând cu Olga Kiko de la Compassion on World Forming. Avem petiția 721 și încă una. Încă o intervenție posibil. Rămâne de văzut. Aveți cuvântul 5 minute. Thank you. This petition is... Mulțumesc. Această petiție este numărul HSI și Compassionable Farming. E vorba de tăierea cozii la porcei. Avem directiva cu privire la protecția porcinilor din 2008, care a, conține o serie de prevederi importante. Una se referă la a, faptul că purceii trebuie să aibă acces permanent la Uh, material uh, pentru a asigura o urmărire atentă a acestora și înainte de tăierea purcei, cozii la purcei, trebuie să fie luate absolut toate măsurile pentru a preîntâmpina situația în care uh, purcei uh, se rănesc mușcându-și uh, cozile. Avem, uh, am făcut câteva anchete și ne-am uitat ce se întâmplă în Germania, Danemarca, Ungaria, Țările de Jos uh, și Regatul Unit. Iar în 2013 am făcut o altă anchetă uh, pe fermele de porcine în Italia, Spania, Cehia, Irlanda, Cipru și Polonia. Am văzut că peste 90% din purcei aveau codițele tăiate și peste 80% dintre ei erau uh, Uh, ținuți uh, în condiții uh, improprii. Um, e o problemă faptul că își mușcă coada și de aceea se ajunge la tăierea cozilor. Dar EFSA spune că principalele cauze ale mușcării cozilor uh, sunt reprezentate de lipsa fânului uh, dintr-un um, staul. Prin urmare, ar trebui să se aibă în vedere mai multe aspecte pentru preîntâmpinarea mușcării cozilor. Sunt aici mulți alți factori implicați. Și aici uh, fânul este de preferat, pentru că este utilizat este utilizat amplu de obicei uh, în exploatațiile agricole. Și vedem uh, cum uh, există și distribuitoare de paie sau de fân pentru ca uh, astfel porcii să aibă acces la aceste suplimente. E vorba de suplimentarea hranei. Sunt și alte metode de aplicat, uh, cum ar fi utilizarea unor jucării de cauciuc, dar acestea nu sunt atât de eficiente. De fapt, nu sunt aproape deloc eficiente, spune vorbitoarea. Și sunt și alte măsuri uh, care reduc uh, riscul mușcării cozii, dincolo de suplimentele alimentare. E vorba de faptul că uh, trebuie creat un mediu climatic propice, uh, un mediu sănătos, bun pentru animale. Animalul trebuie să fie sănătos, uh, iar uh, animalele trebuie separate unele de altele, deci victimele de torționari, să zicem așa. Din 2003, EFSA a produs o serie de rapoarte în ceea ce privește mușcarea cozii și cum să preîntâmpinăm tăierea cozii la purcei. Iar dacă aceste măsuri ar fi avute în vedere și respectate de către fermieri și de către industrie, n-am avea nicio problemă cu implementarea directivei de astăzi. În anul 2014, în luna martie, am primit am trimis la comisie, mă scuzați, 475 de mii de petiții, iar 59 de eurodeputați au cerut o implementare corectă a directivei. În urmă cu o lună, Comisia a prezentat o recomandare în ceea ce privește măsurile de reducere a tăierii cozii și salutăm foarte mult această recomandare. Felicităm chiar Comisia pentru faptul că a venit cu un asemenea text. Regulile acestea există de ani de zile și totuși ele n-au fost respectate. Prin urmare, fermierii și industria agricolă au știut uh, prea bine care sunt măsurile de luat pentru preîntâmpinarea tăierii cozii, dar sunt măsuri care au fost trecute cu vederea. Cerem așadar Comisiei, dar și statelor membre, să dea curs aceste recomandări să intre într-un dialog cu toate părțile interesate pentru ca demersul să fie implementat. Și am uh, vrea să avem un calendar pentru implementarea deplină a legii. Sperăm ca până la finele acestui an să avem state membre care să fi uh, implementat deplin această lege. Vrem să existe și procedura de uh, încălcare a obligațiilor, pentru că altminte riscăm uh, să se repete istoria nu există nicio posibilitate să se schimbe lucrurile dacă rămân așa, pentru că legea e de ani de zile în vigoare și totuși degeaba. Deci trebuie să existe o procedură lansată împotriva statelor membre în cazul în care își încalcă obligațiile, ca să avem progres real pe acest subiect. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Ce poză simpatică, spune președinta. Tocmai ce am aflat că avem un studiu în încăpere de la departamentul C. Sper ca toată lumea să-l aibă. Doresc să-l prezint și petiționarei. Iată-l. E un foarte bun document, este plin de prospețime și vă încurajez, încurajez să îl parcurgeți cu mare atenție. Dau cuvântul direct comisiei, domnului Simoni. Vă rog. Madame, la. Mulțumesc, doamnă președinte. Deja am fost înștiințați raportul Parlamentului în legătură cu acest subiect, un raport foarte bun, vă spun asta numai personal, nu oficial, eu, care mă ocup de acest subiect, pot să vă spun că raportul dumneavoastră este unul de foarte bună calitate. Comisia uh, subscrie celor prezentate de petiționar. Într-adevăr, există o mare problemă a pune în aplicare uh, a acestor două dispoziții, iar uh, acesta este și motivul pentru care Comisia a făcut uh, această recomandare. Aș dori doar să completez spunând că această recomandare se leagă și de. Uh, un document de lucru al uh, Comisiei, Staff Working Document, uh, care a fost uh, publicat pentru a da mai multe detalii legate de informații, de informații similare precum cele um, oferite de petiționar, precum și prezentarea unor alternative. Nu e un subiect ușor de um, gestionat, pentru că dacă fermierii consideră că trebuie tăiată coada animalelor, acesta Uh, acest fermier, fermierii probabil ca un motiv fondat pentru a face asta. Poate totul ține de uh, alimentația pe care o primesc animalele, de spațiul pe care l-au la dispoziție și așa mai departe. Eventual ar trebui să transmitem niște informații dacă e să schimbăm niște obiceiuri proaste. De aceea Comisia va insista mult acum ca această recomandare să fie publicată pentru că ea să poată fi difuzată și astfel cunoscută mai bine și nu doar la nivelul statelor membre, ci și la nivelul comunității uh, agricole. Pentru că până la urmă, într-adevăr, există o mare problemă uh, în ceea ce privește înțelegerea alternativelor. Din acest motiv, uh, Comisia uh, s-a implicat în mai multe uh, acțiuni, uh, a organizat organizat trei vizite de studiu în uh, diverse state uh, membre unde există bune practici uh, și acolo experții comisiei, însoțiți de experții naționali, au putut să vadă ce se întâmplă în state precum Suedia sau Finlanda, care au alte practici. Am văzut ce se întâmplă și în Elveția, un stat în afara Uniunii Europene. Deci am făcut deja uh, trei vizite în aceste state de la începutul anului. Dincolo de asta, în manieră regulată, uh, Comisia organizează sesiuni de informare în cadrul unui program general uh, numit BTSF uh, în engleză. Există aici o dimensiune care vizează bunăstarea porcilor. Um, și acum două-trei săptămâni uh, chiar am avut o întâlnire axându-ne pe această chestiune a aplicării recomandării. Asta am făcut până acum, însă e adevărat că până la sfârșitul anului uh, Comisia probabil va stabili un plan de acțiune mai detaliat pentru a vedea uh, dacă putem astfel să dăm un cadru mai precis petiționarului. S-ar putea să existe și posibilități de acțiune mai Uh, stricte, dar asta depinde de modul în care vom evalua situația mai târziu. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And now the... Mulțumim foarte mult. Deschid acum uh, dezbaterea pentru colegi. Margaret. Dette er en meget dansk sag, så jeg tager det på dansk. Mulțumesc. Este o chestiune daneză și de aceea voi vorbi în daneză. Te vă amintiți că deja înaintea alegerilor din 2014 am avut acest dosar în lucru. Pe atunci se vorbea de diferența dramatică între practica din Danemarca și Suedia. Erau multe emisiuni televizate care au făcut ca acest caz să ajungă până aici la Parlament. Membrii primiseră informații din Danemarca și Suedia și am văzut cum consumatorii din Danemarca și din Suedia chiar au boicotat uh, carnea de porc chit că, din Danemarca, chit că pentru carnea din Suedia trebuia să plătească mai mult. Deci consumatorul vrea să plătească mai mult dacă știe că este pentru protecția animalelor. Am făcut campanii și comisia a făcut niște verificări extraordinare și totuși mai târziu n-a făcut nimic pentru ca legea să fie implementată. Nu este vorba doar de a oferi acestor animale paie. Dacă știe cineva cum arată o asemenea fermă, atunci știe exact despre ce vorbesc. când e vorba de testele pe animale, vedem cum, dintr-o dată, regulile sunt foarte, foarte stricte cu privire la cum trebuie uh, ținut animalul, că trebuie să existe pe acolo și jucării. Câinii, dacă stau trei zile cu aceeași jucărie, se tot joacă. Dar porcii vor uh, jucării noi, pentru că ei vor să se distreze. Aș de dyr, så skal det også være sådan, at vi kan gøre det uden at skamme os. Deci, dacă vrem să consumăm carne de porc cu conștiința împăcată, atunci este foarte important ca aceste animale să se fi bucurat de un tratament uh, corect. E vorba de respectul față de noi înșine până la urmă. În Danemarca se consumă mai puțină carne de porc în general și totodată vedem cum sporește interesul față de bunăstarea animalelor și vom reuși să obținem ceva. Iar uh, să nu uităm și să nu uităm că dacă permitem acest câștig economic, se ajunge la o fragmentare a concurenței. A, exact asta este. De aceea, stimată comisie, a susit momentul să acționați. A susit momentul să lansați o procedură de încălcare a obligațiilor față de acele state care în continuare nu aplică toate normele în vigoare. Doamna Hazekamp. Eh, dank u wel, voorzitter. Ja, het kopiëren... Mulțumesc. Ehm, toată această poveste cu terea cozii la purceri este o foarte dureroasă pentru animale. Ehm, discutăm eh, despre mușcarea cozii, dar mușcarea cozii poate fi abordată și altfel după cum bine am putut constata din prezentare. Adesea, purceii stau acum uh, într-un mediu uh, impropriu, înghesuiți și nu primesc absolut nimic ca să se distreze. Ce primesc? Un uh, lanț din metal. Însă, cum să se joace animalele cu așa ceva. Și cum să se joace după ce cineva le-a tăiat uh, coada fără anestezie. E o abordare naivă. Așa cum s-a mai spus, uh, porcii sunt niște animale foarte inteligente care au nevoie de distracție multă și să le fie distrasă atenția. Aceste lucruri se pot face pe cale naturală, oferindu-le mai mult spațiu, oferindu-le mai multe paie și mai mult fân, deci material cu care să poată lucra, să zic așa pe scurt, uh, să li se permită să manifeste un comportament firesc. Petiționarii au ilustrat o problemă, dar este o problemă care necesită atenția noastră de multă vreme în uh, Europa. Pentru că din 2003 au fost făcute foarte multe investigații, s-au publicat multe rapoarte și de fiecare dată cu aceeași concluzie, că nu sunt implementate normele în vigoare. Comisia Europeană spune, da, dar noi am uh, publicat un document de lucru, avem o directivă, ceea ce da, este un, pas, un prim pas bun în direcția potrivită pentru a reduce tăierea cozii la purcei ca, stand, ca practică standard, dar din, în continuare problema este la gestionare și la implementare. Am văzut acest raport al Departamentului C, care este foarte bun, sunt făcute niște recomandări importante care trebuie avute în vedere. Comisia ar trebui să dea dovadă de mai multă forță, de exemplu cu proceduri de încălcare a obligațiilor. Astfel, mă întreb sincer care este diferența uh, cu această directivă dacă nici ea nu este implementată. Propunerea mea este ca această petiție să facă obiectul unui studiu sau un, al unei audieri pe viitor. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult! Eleonora! Sí, grazie, președinte! Mulțumesc, doamnă președintă! Aș vrea să adaug o observație de ordin general referitoare la utilizarea a animalelor în crescătorii intensive și situațiile în care trăiesc acestea. Acesta este unul dintre exemplele clasice ale modului în care funcționează modelul acesta de crescătorii intensive și cum sunt niște practici inacceptabile din punctul meu de vedere și care nu iau în considerare niciun fel dispozițiile articolelor, articolului 13 din Tratatul privind funcționarea UE, care spune că animalele sunt ființe simțitoare. Reamintesc acest lucru dintr-un simplu motiv. Maximizarea profiturilor în domeniul creșterii animalelor, în domeniul agricol, a devenit deja, adus deja la practici abominabile este exemplul consumismului cel mai bolnav, pentru că multe dintre animalele respective adesea ajung oricum ca deșeuri alimentare și nici măcar nu sunt consumate. Eu personal nu mănânc carne, deja jumate din viața mea n-am mâncat carne și sunt foarte atentă la toate aceste subiecte, sunt foarte sensibilă și într-o anumită măsură sunt gata să denunț acest comportament general al societății care duce la astfel de situații paradoxale. Și acest lucru ar trebui să se întâmple și în ceea ce privește protecția, nu doar a animalelor, ci a sănătății noastre de pe planetă, pentru că asta ar, ar fi o reducere drastică a utilizării cărnii, chiar și din motive de uh, poluarea mediului. Știu că argumentul nu pare solid, dar de fapt este o. Uh, un argument care ar trebui să fie repetat mult mai des. Aia asta nu înseamnă că de mâine trebuie să se închidă toate mm, astfel de exploatațiile agricole, sigur, dar cred că trebuie să analizăm un pic lucrurile mai în detaliu. Asta lipsește, după părerea mea, și anume o aplicare corectă a regulilor. Și sper că această petiție va rămâne deschisă și ne va permite să facem o presiune în ceea ce privește aplicarea corectă și scadențele pentru aplicarea regulilor care trebuie să fie aplicate la nivel comunitar. Prin urmare, asta va ajuta și la informarea pieței. Mulțumesc! Mulțumim, Marlene! Mulțumesc, doamnă președintă! Nu să mă prefac că sunt expertă Uh, în materie de creșterea porcinelor. N-am idee cum să îi preîntâmpin pe aceștia să-și mai muște coada, dar știu că e o cruzime să le tai coada și e un lucru uh, față de care trebuie să ridicăm cu toții obiecții. E o chestiune de implementare și de transpunere și sunt convinsă că nu este greu să uh, se facă o verificare a ceea ce se întâmplă în fermele în care se recurge la asemenea cruzime. Cel mai ușor lucru este să implici pe oameni direct, pe consumatori. Și ar trebui să ne gândim puțin dacă nu ar trebui să apară pe etichetă, pe eticheta cu, din, cu, pre, la produsele din uh, carne de porc, dacă porcul vine de la o fermă la care au fost tăiate cozile sau nu. Și atunci să vedem cum se comportă consumatorii și să-i promovăm uh, pe, pe producătorii care nu recurg la asemenea practici. Să lăsăm petiția deschisă, pentru că părerea mea este că mai sunt numeroase lucruri de întreprins ca să preîntâmpinăm această cruzime gratuită. Mulțumesc. Peter Iar. Mulțumesc. Trebuie să fac și eu două observații preliminare pentru colega mea Eleonore Evi. fermierul uh, produce ceea ce îi cere piața, ca să zic așa. Și dacă consumatorul își schimbă comportamentul și cere alt ceva, atunci fermierul se va conforma. În sensul bunăstării animalelor, în ultimele decenii nu s-a îmbunătățit nimic. pot să vă spun în ceea ce privește creșterea uh, vitelor că dacă se vrea, se pot lua măsuri uh, de îmbunătățire, dar uh, totul merge dincolo de a spune dacă exploatația mică e bine, dacă e mare e de rău. Și da, putem să venim cu interdicții de genul nu consumăm carne care vine de la o fermă care a recurs la asemenea practici. În fața acestor interdicții totale se apără și micii producători până la urmă. Legea e corectă, ea există și e bine că există, există directive și regulamente europene, dar mi se pare că nu le implementăm. E evident că nu se implementează. Comisia a descris deja starea lucrurilor și a spus-o foarte frumos că nu crede că e vreun rost, că are, are vreun rost să lansăm procedura de încălcare a obligațiilor. Și atunci, ce e greșit în această ecuație? Legea? Mulți colegi au spus că e de bun simț. Deci trebuie să vedem uh, la nivelul măsurilor ce se poate face, iar Comisia a venit cu câteva măsuri. Rugămintea mea ar fi următoarea. Trebuie să avem un plan de măsuri. Și dacă nu mai vrem tăierea cozi la purcei, atunci ideea mea ar fi următoarea. Să venim uh, cu un plan de măsuri, uh, cu o încadrare în timp, pentru că dacă vrem într-adevăr schimbări, nu mai putem tolera la nesfârșit această problemă. Și până la urmă, da, avem o piață unică și dacă unele state implementează și altele nu, aceste lucruri nu merg nici cum mână în mână cu piața unică. Rog așadar să lăsăm uh, petiția deschisă, avem și studiul. Dar ce îmi lipsește mie este un orizont temporal în planul de măsuri. Adică, până când vrem să vedem aceste legi uh, implementate? Concret. 10 ani, mai mult, nu știu. Asta e rugămintea mea. Și atunci, dacă se întâmplă asta, totul capătă pe credibilitate. De la declarațiile comisiei până la ceea ce facem noi aici, cercetătorii oricum se ocupă de subiect și fac tot felul de proiecte și de uh, încercări. Deci uh, a sosit momentul să luăm o decizie. Vrem să îmbunătățim statistica sau realitatea? În mod evident, noi vrem să îmbunătățim realitatea. N-are rost să facem legi care să nu rezulte în absolut nimic în termeni practici. Mulțumesc. Margrethe? I'm just... Margrethe. Ca să fie foarte clar, legile există și e dificil pentru legiuitori uh, să zic că legile există doar dacă dorim să le respectăm. Deci chiar ar trebui să ne punem de acord asupra faptului că legile ar trebui uh, puse în aplicare. Ori această practică sistematică de tăierea a cozii la purcei este ilegală. A fost așa de multă uh, vreme din cauza stării animalelor. Nimeni nu spune că e nevoie neapărat de ferme mici, chiar și firme, fermele mari pot să creeze condiții bune pentru animale. Nimic nu are de a face cu dimensiunea, ci cu condițiile în care trăiesc animalele. Da, animalele trăiesc la oaltă, însă ă, dacă e să le urmărim în câmp deschis, să vedem care le este comportamentul, e bine, ă, în Danemarca anumite vaci dansează pe câmp. Dacă e să urmărim purcei, e ceva, e un spectacol foarte amuzant. nu e sănătos să, să existe prea mare aglomerare de uh, uh, porci, uh, nu e bine nici pentru mediu, e bine să mâncăm și mai puțină carne și să aplicăm până la urmă legea. Con- Comisia ar putea impune anumite condiții statelor membre pentru că concurența nu este echitabilă și corectă așa cum arată ea acum. În majoritatea statelor membre, legea este încălcată, ori asta nu dă naștere la concurență echitabilă. Mulțumesc. Haideți acum să ascultăm din nou petiționarii pentru două minute. A fost uh, interesant să ascultăm toate aceste comentarii. Suntem foarte de acord uh, cu opiniile exprimate până acum. Ne-am dorit ca Comisia uh, chiar să analizeze ce s-a întâmplat în trecut, în toți acești ani din 2003 încoace, pentru că există reguli care ne arată că există o nevoie pentru a lua măsuri, pentru a evita această practică, însă n-am văzut ca astfel de măsuri să fie aplicate de uh, fermieri. După cum spuneam și anterior, peste 90% din uh, fermele pe care le-am analizat noi și pot să spun că sunt uh, sute de asemenea ferme, uh, toate tăiau uh, coada la purcei. Deci uh, această practică este o rutină uh, pentru uh, fermieri, iar măsurile nu sunt aplicate. Prin urmare, a sosit vremea ca Comisia să reflecteze cu adevărat la această problemă și să prezinte un calendar înainte de sfârșitul acestui an pentru a lansa proceduri de încălcare pentru că nu putem uh, depinde doar de uh, promisiunile fermierilor. Animalele suferă, suferă de ani de zile și ar trebui să ne dăm seama cât de dureroasă este această procedură. După cum s-a spus și mai devreme, legile există, dar ele trebuie uh, aplicate. Iar uh, industria agricolă chiar trebuie să înțeleagă uh, că există aceste legi și că trebuie să respecte directiva și acum și recomandarea. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori să subliniez faptul că această comisie, uh, și sunt mândră că sunt președinte acestei comisii, deci această comisie a analizat acest subiect a fost pus pe ordinea de zi a comisiei noastre de cel puțin două ori. Am comandat un studiu pe care îl puteți avea acum la îndemână, este disponibil pentru toată lumea și am transmis uh, o uh, scrisoare comisarului Andru Kakis uh, în legătură cu acest subiect. Am cerut un aviz din partea Agri și Envi, am trecut din nou subiectul pe ordinea de zi astăzi, pentru că ne dorim la fel ca și petiționarii, ca cu toții să facem uh, pașii potriviți pentru a elimina acest comportament îngrozitor. Cred că și colegii își doresc un calendar o punere în aplicare a legii. Comisia a încercat să ia măsuri, să găsească cele mai bune practici uh, care există în Suedia și în Finlanda, însă trebuie să spunem că ne dorim uh, uh, o asumare mai fermă a responsabilității din partea Comisiei în legătură cu acest subiect uh, pentru a pune capăt acestui, aceste practici teribile. Așadar, solicităm Comisiei să prezinte un calendar pentru aplicarea legii. Dacă ar fi posibil, ar fi foarte bine. Eventual am putea să înțelegem exact uh, unde se află fiecare dintre cele 28 de state membre, care sunt statele care respectă în totalitate legislația, care sunt cele reticente să o aplice, care se opun și care ignoră orice măsuri. Oare ar fi posibil ca Comisia să facă un astfel de uh, studiu pe care să ne-l prezinte, după care noi am putea să subliniem clar că am făcut tot posibilul, astfel încât să reușim să închidem această petiție. Dar asta nu se va întâmpla înainte să primim ultimele informații de care avem nevoie în legătură cu acest subiect. Credeți că puteți face asta? Doamnă președinte, din păcate nu am mandatul colegilor, colegilor, uh, colegiului comisarilor pentru a face astfel de promisiune, însă cred că în această direcție oricum uh, ne gândeam să progresăm. Mulțumim! Prin urmare, încheiem această discuție și trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi, următoarea petiție care vizează tot animalele în Finlanda. Petiționarul nu este aici, deci dau cuvântul direct uh, comisiei chiar munciți din greu astăzi, nu-i așa? Please, I give the floor to the Commission on petition. Dau cuvântul Comisiei în legătură cu petiția 1071 adresată de Linda Mechi Sulcava, privire producerilor între sătune sănătoase la animale. Cine va lua cuvântul din partea comisiei? No. Is there a confusion within the committee? Există confuzii uh, în cadrul comisiei în legătură cu acest subiect? Okay, so I, I guess that there is some kind of... Înțeleg că există confuzie la nivelul comisiei și că nimeni nu dorește să intervină în legătură cu acest subiect, sau mă înșel? Uh, then, then I open the floor to colleagues. You have seen the petition. Bun, atunci dau cuvântul colegilor care cred că au văzut uh, această petiție, au studiat-o îndeaproape. Yeah and you have also, as Virpi is underlining, you have the commission um, document from... Aveți cu toții documentul Comisiei din ianuarie anul acesta în dosare. Puteți să-l analizați și pe acesta. Și dau cuvântul oricui dorește să intervină comisia, dacă se hotărăște, sau uh, colegilor, dacă vor să ia parte la această dezbatere. No one has anything, anything to say? Nimeni are nimic de zis? Peter. Äh, allgemein ist es ja immer... Äh, da. creșterea animalelor înseamnă că oamenii uh, adesea doresc să consolideze anumite trăsături bune. Ar trebui să se întâmple asta că e vorba de animale sau de plante. Dar există adesea și probleme cu rezultate reproductive care nu sunt mereu cele optime, uneori cu intenții rele chiar. De exemplu, e vorba de faptul că dacă dintr-o dată, mulțumit anumitor sau din cauza anumitor trăsături eh, nesănătoase, sau din cauza anumitor uh, intervenții la nivelul reproducerii animalelor scade speranța de viață a animalului, e clar că ceva a mers foarte prost. Ar trebui să studiem mai îndeaproape această problematică. Am parcurs studiul și nu știu dacă l-am înțeles eu bine, dar e o problemă de politică socială. Să definim niște criterii. Unde încetează Uh, reproducerea sănătoasă și unde începe uh, chinul animalului. Ne uităm la ce poate să facă omul și apar mari semne de întrebare. Deci, petiția aceasta aproape că abordează o temă filozofică. Arată că omul ar trebui să facă chiar uh, tot uh, ceea de ce este capabil. Iar Până la urmă, în tot acest proces se ține cel mai puțin cont de animal. Dacă lui este bine, la rasele de câini, cam știm ce se întâmplă. Ne uităm cam ce a făcut omul din lup. Preț de mii de ani de zile. Studiul este în, prezent, în pregătire, avem nevoie de niște date științifice. Wo geht, äh, also was ist normale züchterliche Tätigkeit und wo geht die Tierquälerei los? Deci trebuie să vedem unde începe chinul animalelor. Avem nevoie de sprijin științific în acest uh, sens. Berücksichtige ein großes anzunehmendes Problem. Mulțumesc. It seems to me that the European Commission is very well aware of this issue. Mi se pare uh, că Comisia este uh, informată în legătură cu acest, uh, uh, această situație. S-a decis uh, comandarea unui studiu pentru situația câinilor și pisicilor afectați de această situație. E un studiu care va reflecta situația generală din uh, Uniunea Europeană, însă vreau să spun că studiul de fapt a fost uh, publicat în decembrie 2015, Peter, deci ei și-au făcut temele de casă, poate noi nu ni le-am făcut. În lumina datelor din studiu, care vizează bunăstarea animalelor și uh, mai ales a câinilor și pisicilor, în cazul unor activități uh, comerciale, uh, Uh, înțeleg că acum Comisia, în baza studiului, se va gândi dacă e nevoie de acțiuni suplimentare, câtă vreme se ține cont de principiul subsidiarității și al proporționalității. Prin urmare, sugerez să păstrăm petiția deschisă și să solicităm Comisiei să facă mai multe eforturi uh, aliniate uh, îngrijorilor exprimate prin rezoluția Parlamentului, de asemenea și în petiție. Și astfel rugăm Comisia Uh, să revină cu informații în legătură cu acest subiect până la sfârșitul acestui uh, an pentru a putea uh, încheia această petiție, pentru a putea finaliza. Putem face asta? Ce se întâmplă? Da, vă mulțumesc, spune doamna președinte, sunteți foarte drăguți. Uh, cred că am uh, avut de. Uh, am încheiat discuția în legătură cu toate punctele de pe ordinea de zi. Doamna Danoca, un minut, vă rog. Ne-am ocupat de punctul 16 mai devreme, petiția 2453 adresată de Nancy Uh, cu privire la luarea în custodia copiilor săi de către autoritatea sedeze pentru protecția și îngrijirea copiilor. Uh, la acel moment Deza nu era în sală din diverse motive, dar acum uh, doamna este în sală alături de doi dintre copiii ei și ar dori uh, să ne spună ce s-a întâmplat. Comisia pot să vă spun, doamnă, că s-a hotărât să închid această petiție, prin urmare nu avem cum să redeschidem petiția în acest moment. Am închis-o, dar uh, dacă aveți uh, plângeri suplimentare, trebuie să înaintați o altă petiție. Până la urmă, aceasta este o instituție, nu e un club uh, unde puteți veni oricând să vorbiți, totul trebuie să se desfășoare într-o manieră formală, prin urmare vreau să subliniez că acest lucru Cum vă dau cuvântul doar pentru a ne spune de ce n-ați fost aici la 9 și 50 de minute când ne-am ocupat de petiția dumneavoastră și să faceți o declarație legată de cazul dumneavoastră. Dar oricum petiția a fost încheiată, deci, stimați colegi, nu o vom redeschide. Vreau să vă informez doar. Doamnă uh, um, Șuten, uh, aveți cuvântul. Uh, yes, uh, I'm finally here. Da, iată că în sfârșit am reușit să ajung. Am înțeles că petiția este închisă, dar Dați-mi voie să vă spun ce s-a întâmplat în vara lui 2013, când ne-am vizitat locuința de vacanță din Suedia. Vacanța a început frumos, am mers în diferite orașe din jurul regiunii respective, după care au fost făcute multe acuzații false, bazate pe minciuni și zvonuri uh, din partea oamenilor și asistenților sociali din comunitatea respectivă. Și asta ne-a schimbat viața. Conform lor, ne-am închis copiii fără apă, curent electric, suficientă hrană sau acces la toaletă. Pe 12 iulie 2013, poliția și lucrătorii sociali au intrat cu forța în locuință. Le-am arătat că nu ne-am închis copiii, că uh, în spatele casei exista un spațiu foarte mare de joacă, că aveau apă, electricitate și suficientă hrană. Le-am arătat de asemenea facturile pentru apă, hrană și electricitate și cele patru toalete și două boi pe care le-am avut. Asta n-a contat pentru ei lucrătorii sociali ne-au răpit toți cei cinci copii, chiar și fica mea cea mare de 19 ani, n-au explicat, n-au transmis nimic, doar și-au continuat uh, planurile care erau deja prestabilite. Copiii au fost absolut infricoșați uh, uh, și în niște condiții absolut inumane, au fost duși în diferite locații din întreaga Suedia și n-am avut niciun drept să-i vizitez trei luni și apoi încă 8 luni. A trebuit să aștept un proces care a avut loc în Karlstad și care n-ar fi trebuit să aibă loc acolo pentru că nu suntem cetățeni suedezi nici atunci, nici acum. Și Totuși, eu aveam încredere în onestitatea sistemului judiciar suedez, aveam dovezi și m-am gândit că va fi ușor să-mi primesc copiii înapoi. Dar în Suedia nu există justiție, doar o farsă. Judecătorii, spitalele, judecă, avocații, toți colaborează pentru a păstra acest flux deschis. După verdict, trei dintre copiii cei mari mi-au fost returnați, dar cei doi mici au fost păstrați în Suedia la părinți de plasament, familii de plasament a trebuit să mă întorc acasă cu trei dintre copiii mei și doi s-au rămas în Suedia la acei părinți. Li s-au întâmplat lucruri oribile, nu li s-a permis să-și păstrează identitatea, au fost manipulați, li s-a spus că trebuie să devină copii buni suedezi și nu li s-a permis să își manifeste niciun fel de emoție părinții sociali, părinții de plasament, familie de plasament au făcut asta doar pentru bani, pentru că au primit mulți bani să aibă grijă de copii și între timp copiii mei au fost expuși multor riscuri, pericole și abuzuri și au fost practic distruși la nivel emoțional. Și au rămas în aceste condiții un an. Această si- această situație trebuie să se oprească. Am copii acasă, dar... Da. Copiii mei sunt foarte afectați, prin urmare această procedură trebuie să se oprească. Nu se poate să mai existe așa ceva. Sper că toată durerea și suferința prin care am trecut n-au fost degeaba și Sper că aceasta poate contribui pentru a pune capăt acestei practici oribile în Suedia. Vreau să-i mulțumesc lui Ruby Harold Cleason și Jenny Belson de la NCIR pentru că m-a ajutat să-mi primesc înapoi copiii și vreau să mulțumesc tuturor celor care au semnat această petiție în întreaga lume pentru că împreună putem schimba lucrurile și putem promova justiția. Suntem responsabili pentru toți copiii din această lume, trebuie să-i păstrăm, să ne asigurăm că rămân în siguranță și protejați. I thank you very much for your statement. Mulțumim enorm pentru această declarație. Mă bucur că ați reușit să ajungeți în Bruxelles și sper că împreună cu copiii dumneavoastră veți petrece o zi plăcută în Bruxelles. Mulțumesc pentru prezență. E întotdeauna plăcut să te întâlnești în persoană cu petiționarii și vreau să vă doresc mult succes în numele comisiei noastre și iată în sfârșit un sfârșit fericit. De aceea vă urăm o zi plăcută în continuare. To you, colleagues, we have been extremely... Dragi colegi, iată că în această dimineață am fost extrem de eficient și aveți o pauză de prânz mai lungă decât ne așteptăm. Ne revedem la ora 3 cu domnul comisar Timmermans.